Hello everyone, good afternoon. Bună ziua tuturor. Haideți să începem ședința. În primul rând, interpreții au să vă comunice un anunț. Deci vă rog să vă puneți căștile ca să îi auziți. Interpreții vă informează așadar că suntem în a 35-a zi de protest împotriva impunerii unilaterale a unor condiții de lucru nedrepte și care pot afecta performanța noastră și sănătatea noastră. Vă informăm așadar că nu vom acorda depășiri la această reuniune. Mulțumim! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Dacă nu aveți obiecții în ce privește ordinea de zi, atunci aceasta se consideră adoptată. Având în vedere volumul mare de lucru care s-a adunat acum la sfârșitul mandatului, coordonatorii au hotărât să deschidă termenul limită pentru amendamente la mai multe dosare. Așadar, nu se va numi niciun raportor pentru aviz la Envi și nu va fi nici un aviz la următoarele dosare. Iar amendamentele adoptate vor fi, um, vor fi, vor fi puse împreună într-un aviz făcut de președinția Comisiei. Așadar, acestea sunt dosarele. Programul spațial și Agenția uh, Spațială a Uniunii Europene. Termenul limită pentru amendamente la NV este 25 septembrie. Mecanismul pentru uh, mecanismul împotriva obstacolelor legale și administrative în context transfrontalier, același uh, termen limită 25 septembrie. IPA 3, termenul limită pentru amendamente 25 septembrie etichetarea anvelopelor în ceea ce privește eficiența uh, combustibilului și alți parametri esențiali, 25 septembrie, cerințe de omologare de tip pentru uh, vehicule cu motor și remorcile lor, sisteme, componente și unități tehnice separate în ceea ce privește siguranța lor și protecția pasagerilor, Uh, și a utilizatorilor rutieri vulnerabili, 26 septembrie termenul limită pentru amendamente. amendamente. Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, termenul limită pentru amendamente 25 septembrie. Următorul anunț. Din nou, având în vedere volumul mare de muncă, Vom avea o reuniune extraordinară în Strasburg în 1 octombrie, într-o zi de luni la ora 7 seara până la 9. Vom vota câteva, ame, câteva avize urgente. Vă vom trimite din timp ordinea de zi. Aveți în dosar raportul vizitei ENVI la Directoratul pentru Audituri Alimentare și de Sănătate fostul FVO, care aparține de DigiSante, la Dublin, în Irlanda. Între 4 și 6 aprilie a avut loc vizita. Astăzi avem interpretare în 21 de limbi și, ca de obicei, aveți dosarul ședinței pe e-meeting și reuniunea se transmite prin internet. Ați primit de asemenea și recomandările coordonatorilor. Dacă nu există obiecții, vor fi considerate adoptate. Primul punct de pe ordinea de zi este un dosar la care eu sunt raportoare, bugetul general pentru exercițiul financiar 2019, toate secțiunile. Așa că voi spune, dacă îmi dați voie, câteva cuvinte. În 23 mai, Comisia a propus un proiect de buget pentru 2019 al, tre- al șaselea buget din actuala perioadă de programare. Se concentrează pe creștere, solidaritate și securitate. Suma totală propusă este 166 de miliarde în angajamente, mai mult cu 3% față de anul trecut, față de anul acesta, scuze, și 149 de miliarde în plăți, din nou creștere de 3% față de 2018. Eu am subliniat în proiectul de aviz că trebuie să facem toate eforturile posibile pentru a atinge uh, ținta de 20% pentru fonduri legate de climă și știm că 21% din plățile totale din, uh, din uh, bugetul pe 2019 sunt legate de, climă, de climă, 18 scuze. Propunerea actuală oferă mai puțin decât cerem noi. De asemenea, cerem și resurse pentru protecția biodiversității. În plus, în ceea ce privește agențiile aflate în competența noastră, vă amintesc că acolo unde este nevoie trebuie alocate mai multe resurse agențiilor pentru, că, pentru ca acestea să-și poată îndeplini mandatul și misiunea. Astfel vom putea avea o abordare uh, mai bună bazată pe dovezi științifice în Uniune. Vă amintesc că acțiunile pregătitoare și proiectele pilot trebuie și ele să primească finanțare uh, adecvată, suficientă în timpul ciclului lor de viață, pentru că aș folosi potențialul la maxim. Au fost trimise de către Envi 33 de propuneri pentru proiecte pilot și acțiuni pregătitoare pentru preevaluare la sfârșitul lui aprilie. Totalul Uh, acestor proiecte trimise de Parlament a fost de 344. Am primit feedback din partea Comisiei și scorurile tot pe 2 iulie. Vă amintesc că propunerile acestea vor face parte din bugetul pentru 2019 și pentru a fi autorizate, ele trebuie să fie depuse ca amendamente bugetare până la ora 11, în data de 11 iulie. Ca și anul trecut, poziția Consiliului cu privire la bugetul propus va fi disponibilă foarte târziu, exact în data uh, în care este termenul limită pentru amendamentele bugetare, 11 iulie. Așadar, după cum am convenit și în ultimii câțiva ani, îmi iau angajamentul să depun eu uh, amendamentele bugetare uh, pentru propunerea de buget din 2019 pentru domeniile din, uh, din câmpul nostru de competență, acolo unde Consiliul propune reduceri bugetare. Vă invit acum să luați cuvântul. Domnul Poci are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Cadenbach nu poate să vină astăzi la această discuție pentru că are o prezentare de făcut în altă comisie. Vă mulțumim pentru prezentare și ne bucură uh, că avizul nostru va face o prioritate din uh, domeniile de competență ale comisiei noastre. Uh, nu am putut să facem foarte multe amendamente din cauza limitei de cuvinte și nu am putut să adăugăm câte ne-am fi dorit. Vă susținem în ceea ce privește fondurile suficiente pentru bugetul 2019 uh, pentru protecția biodiversității pierderea biodiversității uh, trebuie combătută și aceasta trebuie să fie o prioritate pentru noi. Preocupările legate de biodiversitate trebuie să rămână o prioritate. Este nevoie de fonduri suficiente pentru diferitele proiecte, trebuie să folosim sinergii între diferitele surse. Um, știu că ne referim doar la proiectul de buget pentru 2019, dar este important pentru mine ca um, e foarte important să uh, fie uh, restabilite programele noastre prioritare și trebuie să îi spunem domnului Vioti acest lucru, mai ales în ceea ce privește HTA și uh, rezistența la antibiotice. În ceea ce privește agențiile și nevoia lor pentru bugete crescute, doamna Kadenbach este de acord cu raportoarea că este nevoie de resurse financiare și umane suplimentare pentru anumite agenții, pentru ca acestea să-și poată îndeplini mandatul și doamna Kadenbach va depune amendamente mai detaliate în acest sens. Mă alătur și eu Um, doamnei Kadenbach, uh, una dintre prioritățile bugetului pentru 2019 uh, știm că este migrația și siguranța, dar trebuie să ne impunem și noi prioritățile noastre și mă refer aici la EFSA care va primi noi sarcini, deci trebuie să primească resurse suplimentare. Mulțumesc. Domnul Omarji are cuvântul. Madame la Présidente, merci. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru propunerea făcută, care reia îngrijorările exprimate în comisia noastră și în grupul nostru. Doresc și eu să reamintesc faptul că există acest decalaj în ceea ce privește prevederile bugetare și gravitatea situației ecologice, mai ales privind biodiversitatea pentru că suntem transmiși acum pe internet. Vreau să le reamintesc acelora care ne ascultă câteva cifre care sunt alarmate. 100% dintre speciile animale dispar sute de specii de animale dispar zile, zi de zi în lume. 41% dintre amfibieni și mai mult de o treime din mamifere sunt amenințate cu extinderea. Aproape jumătate din recifurile de, colar, de coral din lume au dispărut în ultimii 30 de ani. Populația de peste 3000 de specii de pești, amfibieni, reptile s-au diminuat cu 66% și asta doar în 40 de ani, adică din anii 1960. Două Din 91.000 de specii, 25.000 dintre acestea se regăsesc pe o listă roșie cu speciile care sunt amenințate de dispariție. Din 2017 datează această listă. Din acest total, 5,5 mii dintre specii sunt într-un pericol iminent, iar celelalte sunt vulnerabile. Elefanții africani. Există un număr de peste 4.000 de specimene astăzi și existau 5 milioane de elefanți la începutul secolului 20. În Asia, populația elef- elefanților s-a diminuat cu 55% în ultimele trei generații. În Franța, statul de unde vin eu, observăm o scădere foarte mare în numărul de păsări de câmp, uh, 60% dintre acestea sunt în pericol și dispar. Este exemplul ciocărliilor. Dacă vom continua cu acest ritm de a speciilor, în 2050 nu, vom mai, nu, nu vor mai exista nici pești, nici crustacee cunoscute care să, fie, care să poată să fie pescuite în pescuitul comercial. Ne confruntăm cu această situație inedită în istoria umanității, o situație tragică care are nevoie de răspunsuri din partea noastră, răspunsuri la, pe măsura așteptărilor și răspunsuri bugetare. Dacă vedem care sunt programele Uniunii Europene, programul emblematic, programul LIFE, care e singurul program european care își dorește să sprijine biodiversitatea. Ei bine, observăm că pentru 2019 reprezintă doar 0,3% din buget acest program LIFE. Și eu cred că confruntându-ne cu situația pe care tocmai v-am prezentat-o, ne, arat, ne arată foarte clar faptul că Ceea ce facem noi la nivel bugetar acum e insuficient, așa că trebuie să prevedem măsuri bugetare care să se ridice la înălțimea situației periculoase în care ne aflăm. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Dacă mai dorește altcineva să intervină, dacă nu, voi da cuvântul comisiei acum. Doamna Kotkauska. Vă rog. Din partea de ce Envy. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Mi-am notat toate îngrijorările exprimate în legătură cu biodiversitatea și cu faptul că bugetul, de fapt, e foarte redus pentru această parte atât de importantă. Vă voi transmite un răspuns în scris în acest sens cât de curând posibil. De fapt, programul LIFE, care are pentru implementarea proiectelor, este acum activ. Primele proiecte au fost deja convenite și semnate în 2015 Așa că încă nu există o implementare de plină și rezultate complete ale proiectelor și cred că eu cam atât pot să spun acum pe această parte. Mulțumim foarte mult din partea de gesante, domnul de Clerc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de la DG Sante. Nu am multe de adăugat. Suntem de acord cu proiectul dumneavoastră de raport. Vreau să spun că agențiile descentralizate trimită în fiecare an Comisiei un singur document în care sunt subliniate prioritățile agențiilor pentru anii următori. În ceea ce ne privește pe noi, personalul agențiilor se aliniază cu lucrurile convenite deja. Mulțumim foarte mult! mult și acum reprezentantul reprezentantul DG Clima, domnul Van Hollenbeek. Vă mulțumesc, vin de la DG Climate and Action. Vă voi spune câte ceva despre axa climatică din bugetară. De fapt, e un proiect pilot. Pentru prima dată aveam un, o țintă în ceea ce privește climatul în CFM, 20% foarte ambițios, suntem de acord, dar noi considerăm că a funcționat totul foarte bine în catalizarea investițiilor, în investiție și în um, schimbări climatice, astfel încât să facem tranziția spre o economie cu emisii reduse de carbon pe care ne-o dorim până în 2050. Există și proiectul legat de axa climatică încă din etapa de proiectare. Considerăm că cele procentul pe care ne-am propus până acum de 19,3% în acest CFM e unul care poate să fie obținut. Suntem Probabil ne vom apropia de această țintă și mai avem un an la dispoziție până în 2020, așa că probabil că vom și reuși să ne atingem scopul. Considerăm că există această posibilitate de a ajunge la 20% până la urmă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat, termenul pentru depunerea amendamentelor pentru aviz și pentru amendamente bugetare, 11 iulie, ora 11 și vom vota la Envi la data de 30 august. Și cu acesta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și mergem acum mai departe. Următorul punct de pe ordinea de zi e un raport al doamnei Cabezon Ruiz, însă nu este încă alături de noi, așa că va trebui să așteptăm câteva minute. Mi s-a spus că ni se va alătura în curând, așa că da, nu putem să începem fără dumneai ei. Uh, Putem să reluăm ședința noastră acum. Vom discuta amendamentele la o propunere de regulament al Parlamentului și Consiliului cu privire la evaluarea tehnologiilor medicale și amendarea Directivei 2011-24. Raportor e doamna Cabezon Ruiz. Aveți cuvântul. Gracias, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Au fost depuse 250, 200, 529 de amendamente și din capul locului cred că voi comenta niște poziții încă de pe acum S-au uh, depus și amendamente pentru schimbări uh, mari, dar foarte puține. Majoritatea uh, sunt pentru schimbări mici și cred că putem pe baza lor să ajungem la un consens. Mă voi concentra așadar doar pe aspectele mai dificile sau unde sunt divergențe mari. În ceea ce privește introducerea sau nu a dispozitivelor medicale în mod obligatoriu, un alt uh, grup propune excluderea totală a acestora. Am, am început să lucrăm la un amendament de compromis și eu consider ca raportoare că e foarte important să lucrăm pe acest aspect. este foarte important din punctul meu de vedere să încercăm să introducem uh, dispozitivele medicale și astfel se poate îmbunătăți medicina bazată pe dovezi. Au existat și uh, dificultăți în ceea ce privește acordurile care urmează în urma, care urmează evaluării. Comisia propune o majoritate simplă, eu am propus în raportul meu o majoritate de două treimi, mulți dintre colegi au depus amendamente pentru o um, majoritate calificată, deci cred că nu este un punct chiar așa de contencios, nu e imposibil să ajungem la un acord, nu există linii roșii aici. Apoi, articolele care sunt mai conflictuale, mai ales în ceea ce privește poziția Comisiei, de exemplu, 8, unde se vorbește despre caracterul voluntar sau obligatoriu sau posibilitatea sau nu de ca statele membre să evalueze ele însele. Există uh, diferente de opinie, dar majoritatea dintre noi uh, se dorește continuarea uh, aspectului uh, obligatoriu și lăsând în plus posibilitatea uh, luării în seamă a contextului specific din statul membru. Deci, nici acest aspect nu este ermetic. Avem uh, deci posibilitatea de a ajunge la o poziție comună cu Consiliul, menținând în același timp obiectivul propunerii, care este armonizarea criteriilor științifice și clinice. Așadar, nu avem de ce să ne opintim de acest aspect. Nu ar trebui nici să existe probleme în ceea ce privește fondurile și rambursarea, deci trebuie să păstrăm mandatul. Articolul 22 care se referă la metodologie. Este foarte important ca aceasta să fie bazată pe dovezi clinice, științifice, obiective, pentru a oferi astfel garanția și încrederea necesară statelor membre. Aici nu avem mari divergențe de opinie între grupurile politice și cred că putem lucra foarte bine. Și în încheiere, nu există divergențe uh, nici în ceea ce privește rolul de coordonare al agențiilor naționale. Fiecare uh, poate să lucreze pe cont propriu, dar pe o metodologie armonizată. Așadar, este nevoie de o metodologie de calitate, calitate hotărâtă de agențiile statelor membre și aceasta va genera încredere din partea statelor membre pentru aplicarea uh, reglementărilor. Nu văd să fie divergențe foarte mari sau imposibile. Aproape nimeni nu a făcut uh, amendamente care să contracareze propunerea. Uh, rămâne de, de văzut cum, se face, cum putem face introducerea uh, dispozitivelor și cum rămâne cu majoritatea calificată sau cu, cu două treimi. Și Firește, trebuie să discutăm și despre da, data mining, transparență, conflictele de interese. Există andamente și aici, dar nu există antagonisme chiar așa de profunde între grupuri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Now I invite... Vă mulțumim foarte mult. Acum trecem la raportorii din umbră. Doamna Grostet va lua cuvântul prima. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Capizon Ruiz, raportoarea noastră, pentru munca foarte bună făcută și pentru spiritul de colaborare cu care a condus această muncă. Există acest număr mare de amendamente depuse, lucruri care ni s-a spus deja. Mă voi concentra pe ceea ce e mai important. Ca strategie, știm că un număr de state mari din cadrul Consiliului care spun că sunt deschise la cooperare, însă nu doresc o evaluare obligatorie a acestor tehnologii medicale. Putem să înțelegem o parte din aceste îngrijorări, mai ales în ceea ce privește calitatea finală a unor asemenea evaluări, însă eu cred că trebuie să fim foarte atenți să nu pierdem uh, din ochi ansamblul problemei și dacă dorim să evităm dublarea muncii, atunci trebuie păstrată um, păstrată obligativitatea evaluării comune. Cât despre îngrijorările exprimate, pe de o parte, în ceea ce privește funcționarea grupului de coordonare, aceasta trebuie revizuită astfel încât să existe într-adevăr un spirit de colegialitate, statele membre să aibă într-adevăr controlul de care au nevoie, chestiuni care se regăsesc într-o serie de amendamente. Regulile articolului 8. Doamna noastră raportor face propuneri în acest sens, astfel încât să ofere mai multă flexibilitate și pentru a se preciza ce tip de evaluare suplimentară poate fi făcută la nivel național. E nevoie de exactitate, astfel încât să evităm orice fel de incertitudini juridice. Ca mulți alții și eu consider că metodologia folosită pentru evaluări, articolul 22, articolul 22, trebuie să fie mai exactă. Eu nu vreau să fim prea prescriptivi în actul de bază, pentru că dacă am face așa, atunci metodologia aceasta nu ar putea să fie adaptată evoluțiilor științifice. Numeroase amendamente insistă pe necesitatea asigurării transparenței și la accesibilitatea datelor. Înțeleg foarte bine toate aceste cerințe, însă acestea trebuie să fie echilibrate în anumite cazuri prin necesitatea, necesitățile legate de protecția datelor, mai ales a datelor sensibile, într-un asemenea sector care este un sector foarte competitiv. Consultările științifice și faza precomercială, aici sunt importante aceste aspecte. Înainte să închei, voi menționa două cazuri uh, speciale, cele legate de medicamente și dispozitivele medicale. În ceea ce privește primele, Trebuie să, țin, trebuie să ținem cont de specificitatea acestora și e nevoie de aceste teste clinice comune și nu trebuie să fie folosite doar uh, acele, denumirile acelea pentru medicamentele orfane făcute de Agenția Europeană. Cât despre dispozitivele medicale, pentru trebuie să existe în continuare acele evaluări comune, e nevoie de cadrul care să garanteze acest fapt și apoi în sistemele de sănătate, există lucruri care depind foarte mult în el de asemenea dispozitive. Așa că aceste evaluări trebuie să fie făcute în multe dintre cazuri voluntar și să existe intervenții doar în anumite cazuri. O excludere totală din câmpul de aplicare și o evaluare sistematică și obligatorie pentru dispozitivele medicale, între aceste două aspecte trebuie să găsim o cale de mijloc. Eu îi mulțumesc doamnei raportor, cu care într-adevăr a fost foarte ușor să colaborăm elaborăm. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum domnul Piecea. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru că ne-a prezentat uh, acest document, domeniul de aplicare, starea de fapt și tot ceea ce se întâmplă. Aș dori să spun că există anumite state membre care nu sunt foarte deschise să accepte aceste propuneri și vorbim aici de state membre mari. Există toate aceste păreri care au fost prezentate într-un mod foarte clar. Trebuie să dăm și noi dovadă de flexibilitate. E important pentru că dacă nu, s-ar putea să avem un uh, document foarte ambițios sau o propunere foarte ambițioasă a Parlamentului pe care Consiliul să o respingă. și dacă Consiliul nu va fi alături de noi, totul se va pierde în marea mașinărie birocratică a Consiliului. Suntem de acord că evaluarea tehnologiilor medicale reprezintă o provocare. Știm că în majoritatea statelor există agenții, în unele mai mult de o agenție, pentru că nu vorbim doar de institute naționale, ci și de instituții comerciale câteodată care au și ele dreptul de a face valori medicale. Și aici aș avea niște comentarii de făcut. În primul rând, caracter caracterul obligatoriu. E un aspect foarte dificil. Eu consider că acest aspect obligatoriu reprezintă o abordare foarte rigidă atunci când vorbim de diagnoză, prevenție și așa mai departe în uh, testele clinice. Ar fi nevoie de un fel de evaluare sau ar fi nevoie de niște estimări a situației legate de tehnologiile de sănătate în statele membre. Însă știm că statele membre sunt și independente în uh, gestionarea și finanțarea sistemelor, sistemelor lor de sănătate. Există state în care totul se rambursează, în altele nu există diferite tipuri de contribuții legate de asigurări și așa mai departe. Așa că noi trebuie să fim foarte atenți la acest caracter obligatoriu. Cred că va fi unul din aspectele cele mai importante ale propunerii. Nu sunt de acord că anumite standarde trebuie să fie obligatorii. Și un al doilea aspect, cel legat de dispozitivele medicale. Avem mii de tipuri, sute de mii de tipuri diferite. Sunt de multe ori aparaturi micuțe, nu foarte complicate și care nu își aduc contribuția la tehnologii, însă fac lucruri de bază, de avem dispozitive medicale care emit radiații, spre exemplu, în cadrul unor boli foarte rari și rare și tumori, poate aici am putea să ne, dorim, să ne gândim la o reglementare a, asemen, a unor asemenea aspecte. Însă, pe de altă parte, este foarte clar că dezvoltarea tehnologiilor medicale este atât de rapidă încât chiar dacă am reușit noi să dezvoltăm o metodologie bună, rigidă, în ceea ce privește evaluările în agenții cu grupurile de coordonare, întotdeauna ne-am putea confrunta cu o situație în care tehnologia ne-ar lua-o înainte. Așa că trebuie să fim precauți. Un alt aspect controversat în Parlament are de a face cu domeniul transparenței. Câtă transparență și câtă confidențialitate. Asta ca să nu mai menționez uh, medicamentele. Trebuie să ne amintim că există legea patentelor care este reglementată la nivel european, un lucru de care trebuie să ținem cont. Întreaga bătălie pe care o ducem noi acum, atunci când vorbim de a crea noi medicamente, de exemplu, soluții medicamentoase împotriva tumorilor, bolilor fane sau medicamente care au de, fa- au de a face cu rezistența la antibiotice. Toate acestea sunt uh, implicate în întregul proces legat de patente, sunt afectate și prețurile acestor tehnologii. Pe de altă parte, ne-am dorit ca procesul să fie transparent și să știm cât mai multe informații despre un anumit medicament sau un anumit dispozitiv medical. Așa că eu cred că trebuie să găsim o cale de mijloc, chiar dacă este foarte dificil și sunt destul de sceptic văzând întreaga propunere. Mai există încă spațiu de manevră și poate sper că vom reuși să ajungem la niște amendamente de compromis, astfel încât să obținem un text care să poată să fie acceptat și în Parlament, poate un text nu atât de ambițios cum ne-am fi dorit, dar să sperăm că vom găsi un text care îl va accepta Consiliul, pentru că statele membre vor avea foarte multe de spus. Citind anumite avize ale delegaților din Consiliu, trebuie să vă spun că devin și mai sceptic de atât și mă voi opri aici. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now, Madame Meisner. Mulțumesc foarte mult, doamna Meisner. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-i mulțumesc doamnei raportor. Am avut și o reuniune a raportorilor din umbră, o reuniune care a fost foarte plăcută, în care am putut să discutăm despre ce s-a tratat, deja ce nu am putut să reacționăm și o facem din nou. Vom avea și joi o reuniune a raportorilor din umbră. E o muncă foarte intensă pe un subiect atât de important. S-au spus deja multe. Multe state membre nu-și doresc deloc acest lucru. Foarte multe landuri m-au sunat și pe mine vină, mi-au spus suntem împotrivă, se încalcă subsidiaritatea, nu ne dorim ca lucrurile să fie tratate așa. Eu am spus că văd lucrurile altfel. Bineînțeles, e important să vedem unde au competențe statele membre, unde noi nu putem interveni. Pe de altă parte, avem uh, libertatea de circulație a serviciilor, a oamenilor în toată Europa, toate intervin aici și de aceea trebuie să încercăm să facem armonizări acolo unde acestea au sens. În loc de 27 sau 28 de metode diferite de evaluare, să existe una singură, general pentru statele membre. Eu consider că e bine că avem o asemenea propunere. Însă, articolul 8, vi-l reamintesc și eu, e nevoie de flexibilitate pentru statele membre. Sunt de acord că trebuie să încercăm să ajungem la un rezultat bun în trialog cu acest uh, document și eu cred că statele membre vor fi disponibile spre negociere dacă le dăm această posibilitate de uh, flexibilitate. În ceea ce privește transparența, medicamentele, eu cred că e foarte importantă și obligativitatea și pentru alte tipuri de produse poate să existe acel caracter voluntar. Și mă întorc la cele spuse de colegii mei, doamna Crosted și așa mai departe. Pentru medicamente avem deja o directivă în acest sens cu implementare până în 2020 și există foarte multe lucruri legate acolo de testele clinice și așa mai departe. Aici am vorbit de o dublare a muncii. Tocmai de ce ar trebui lăsate în afara domeniului de aplicare. Tocmai la produsele medicale, statele membre fac ce fac și în cazul medicamentelor pentru dispozitivele medicale. Și vorbim de o cifră de 1%. EASO ar putea să fie de asemenea responsabilă și pentru stabilirea prețurilor, însă sunt lucruri care nu sunt utilizate în statele membre ca mijloace pentru a ajunge la obiective. Am vorbit pur și simplu de o dublare a muncii. Cred că e bine să existe un asemenea schimb de păreri, însă totul trebuie să se întâmple pe o bază voluntară. Nu există atât de multe resurse pentru evaluarea tehnologiilor medicale la nivel european, de aceea trebuie să ne concentrăm foarte mult pe unde e mai important și unde pot obține rezultate statele membre. De aceea eu sunt pentru acest caracter voluntar și nu obligatoriu. Mai există aspecte pe care le consider bune în propunere, de exemplu rolul comisiei, care e puțin limitat, uh, are un rol de coordonator Comisia Europeană și consider că e bine așa pentru că e important ca și alți experți să poată să intervină. Apoi, în ceea ce privește platforma cu părțile interesate, aici eu cred că e puțin dezechilibrată situația. E bine dacă sunt implicate și ONG-urile, bineînțeles și asociațiile pacienților, însă mă întreb de ce e nevoie neapărat de asociații de protecție a consumatorilor. Aici mai putem să discutăm. Pe de altă parte, când vorbim de experți, da, e foarte important să existe și reprezentanți ai ai producătorilor, dar care să fie cât se poate de neutri, să nu aibă propriile lor interese, însă să fie excluși, dar să, fie o, să existe și o obligație de a participării uh, experților, ei bine, cred că situația devine complicată și avem această experiență și în domeniul medicamentelor și vedem ce se întâmplă de câte ori se întâlnește cercetarea cu industria și unde e expertiza. Cred că aici trebuie să mai discutăm încă două puncte despre transparență s-au spus mult alte. În general, mi se pare un subiect foarte important, însă aici unde vorbim de date sensibile care nu trebuie să fie publicate, trebuie să ne gândim cum putem proteja și datele, pacien- datele pacienților. Din nou, un aspect foarte important pe care nu trebuie să-l lăsăm la o parte. Totul sună foarte tehnic ce facem, dar sunt lucruri foarte importante pentru cetățenii europeni. Am avut o colaborare foarte bună și eu sunt convinsă că vom, vom reuși să ajungem la niște amendamente de compromis bune și să nu ajungem, să ajungem ca în ce, cum s-a întâmplat la medicamente, da sau nu obligatoriu sau nu. Eu cred că vom reuși până la urmă să colaborăm foarte bine, aștept cu nerăbdare și cred că trebuie să avem o poziție cât mai puternică astfel încât să reușim să obținem ceva la negocieri. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Domnul Liza. Vă mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc și doamnei raportor și doamnei raportor din umbră din partea noastră, din partea PP-ului, doamna Grosted. Vreau să sprijin cele spuse de colegi și voi face și niște propuneri mai concrete, cum am putea să rezolvăm o serie din chestiunile controversate. În principiu, cred că această propunere e una foarte importantă. Bineînțeles, și eu discut cu reprezentanții naționali din Germania, sunt într-un dialog cu ei și eu sper că rezistența pe care o întâlnim acum în Germania și în alte state membre, rezistență care a fost foarte puternică, sper că acum se va concentra pe doar pe anumite puncte și nu pe o rezistență împotriva întregii propuneri, astfel încât să putem să rescriem într-un, mail, într-un mod constructiv întreaga propunere. Dublarea muncii, da, trebuie să fie evitată, trebuie să existe un spirit european în discuție. Apoi articolul 12, care nu prea intervine, și anume dialogul între Agenția Europeană a Medicamentelor și autoritățile legate de ETM. Trebuie să găsim o formulare mai bună în document aici. Astfel am avea o șansă ca pe viitor industria să se, protej- să se concentreze mult mai mult pe produsele care au într-adevăr o plus valoare terapeutică. E, sunt foarte multe investiții făcute care până la urmă nu mai ajută pacienții. Aici e nevoie de un dialog și trebuie îmbunătățită propunerea comisiei. Împreună cu colegii am depus multe amendamente Primul, unul complex dintre ele, are de-a face cu opt-out-ul, ceva obligatoriu sau ceva voluntar. Eu mi-aș dori caracterul obligatoriu, astfel încât să nu mai existe aceste diferențe între cineva care investește într-un produs, ci există o procedură europeană și apoi mai există încă 20 și ceva de proceduri naționale. Însă ar trebui să fie posibil și un opt-out, dar un opt-out bine argumentat. Există diferite standarde terapeutice în statele membre care trebuie să fie reunite în procedura europeană când există standarde diferite în statele membre, trebuie să fie posibil să spunem avem un standard diferit și de aceea pentru noi nu poate interveni această procedură europeană acum. Pentru asemenea situații trebuie să existe un opt-out, trebuie să fie consolidat acest opt-out opt propus de comisie. În propunerea comisiei mai există și procesul decizional. Cine hotărăște? O majoritate. Eu cred că nu trebuie să intrăm într-o asemenea discuție. În tratate există o regulă clară, majoritate calificată, așa cum uh, procedăm întotdeauna, numărul de care e nevoie din statele membre și trebuie să preluăm această, acest tip de majoritate, majoritatea calificată și nu celelalte cât despre rolul comisiei deja s-au spus foarte multe. Voi trece la dispozitivele medicale. Cred că propunerea făcută de comisie prevede o procedură de supraveghere în ceea ce privește aceste dispozitive medicale. Și intervin aici mai multe aspecte. La dispozitivele medicale avem o procedură pentru produsele cu risc înalt. există toate aceste proceduri de supraveghere când ceva nu e sigur. Însă aici nu vorbim despre siguranță, ci vorbim despre cu totul altceva. Ar putea să existe un produs foarte periculos care e implantat, are efecte negative asupra pacientului, dar în ceea ce privește eficiența acestuia, nimeni nu își pune niciun fel de întrebare, pentru că sunt produse care sunt folosite în toată lumea. Pe de altă parte, pot să existe dispozitive medicale în care nu intervin deloc elementele de securitate, însă există costuri foarte ridicate. Și atunci trebuie să ne întrebăm în cazul unor prețuri foarte ridicate unde mai este beneficiul pentru pacienți. Cele două lucruri nu pot, două aspecte nu pot fi tratate împreună, de aceea este atât de neclară propunerea comisiei. De aceea eu propun să lăsăm dispozitivele medicale pe din afara acestei propuneri. Sunt argumente care au tot fost uh, vehiculate deja și acestea să fie lăsate la o parte, dar apoi să fie introduse atunci când statele membre încep să se ocupe de acest subiect la nivel național. Pentru că există o serie întreagă de operațiuni pe care noi încercăm să le facem astfel încât să nu existe atât de multe disparități. Când există câte unul pentru dispozitivul medical, o procedură, atunci nu mai există o diferențiere. Însă când există mai multe într-un stat membru, mai multe uh, proceduri, atunci și pentru care există o procedură națională, aceasta trebuie să își regăsească locul într-o procedură europeană. Există cinci state membre care fac ceva la nivel național în ceea ce privește dispozitivele medicale. Sunt deschis la amendamente de compromis aici, însă trebuie să venim cu o soluție foarte diferită față de ceea ce propune Comisia Europeană. Cum spuneau și colegele mele, avem nevoie de o uh, abordare echilibrată, nu toți pentru sau toți împotrivă. Și am făcut propuneri concrete și în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, doamna Ampelas din partea comisiei. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult doamnei uh, Caveson Ruiz pentru raport, pentru munca desfășurată și pentru sprijinul general acordat propunerii Comisiei. După cum știți, propunerea aceasta e importantă pentru Comisia Europeană, iar, iar răspunzând unui apel al Parlamentului European, nu pornim de la zero, ci ne bazăm această propunere pe ani de colaborare care s-a desfășurat în cadrul unor acțiuni comune. M-aș referi la câteva elemente care au apărut în discuție, mai întâi domeniul de aplicare și problema dispozitivelor medicale. Opiniile par să divergă în Parlamentul European pe tema aceasta a dispozitivelor medicale și în legătură cu abordarea pe care ar trebui să o adoptăm în cele privește. Ce vreau să menționez este că Comisia a desfășurat o consultare foarte amplă înaintea adoptării propunerii, în cursul căreia am ascultat foarte atent ce a avut de spus sectorul dispozitivelor medicale. Considerăm așadar că am abordat și răspuns îngrijorărilor exprimate de acest sector în propunerea noastră, în sensul că ne concentrăm pe un uh, domeniu relativ limitat al uh, dispozitivelor medicale, cele de risc, apoi ne bazăm pe acțiuni comune și considerăm că această există o piață specifică pentru uh, dispozitivele medicale și avem și o abordare treptată care să ne permită ca în primii ani să ne concentrăm pe câteva dispozitive medicale, ca apoi, dacă se va considera de folos, să extindem domeniul acestora. Considerăm că e important ca dispozitivele medicale să fie menținute în domeniul de aplicare al uh, textului de lege, așa cum s-a mm, arătat și în răspunsurile primite în cadrul consultării publice, însă ceea ce se propune acum este mult mai puțin ambițios decât, ce am, decât abordarea noastră din cazul produselor medicale Procedurile la HTA la nivel național sunt mult mai uh, dezvoltate în cadrul produselor medicinale decât uh, în ceea ce se întâmplă în cazul uh, dispozitivelor medicale, chiar dacă și aici se înregistrează un progres însemnat în ultima vreme. Deci, potrivit articolului 5, se va mai lucra la dispozitivele medicale dacă există plus valoare, în, cadrul, în baza articolului 19 se vor putea întreprinde acțiuni comune. Aș vrea să mă refer pe scurt și la aspectele opționale, respectiv obligatorii ale propunerii. Cred că și din discuțiile purtate în cadrul EBSCO s-a văzut clar că trebuie să continuăm să dezbatem despre subiect la nivel tehnic. Și aș vrea să mai adaug doar că intenția Comisiei Europene, atunci când a propus articolul 8 cu elementele propunerii în general, a fost să optimizăm resursele și să, investăm, să investim în acțiuni comune la nivelul Uniunii Europene. Iar dacă facem aceste investiții, să evităm repeti, repetarea unor lucruri care s-au făcut la nivel comun anterior și să ne folosim de uh, o serie întreagă de rezultate obținute deja la nivelul diferitelor state membre. Suntem desigur de acord cu cele spuse de doamna Grostet, și anume că este vorba de o legătură cu implicarea statelor membre în acest proces, apoi coordonarea acesteia și a activității desfășurate. Cred că toate aceste aspecte sunt și ele importante. Considerăm că putem asigura un nivel ridicat de angajare în statele membre în ce privește utilizarea, cu respectarea, desigur, a competențelor naționale pentru stabilirea prețurilor, rambursări și uh, organizarea sistemelor de sănătate. În ceea ce privește transparența, vreau doar să mă adaug că Comisia este de acord că transparența, independența sunt elemente fundamentale ale propunerii, ele sunt aspecte deosebit de importante ale acesteia, însă trebuie în același timp să ținem seama de faptul că unele date s-ar putea să aibă un caracter în mod specific sensibil, deci e nevoie de echilibru uh, la nivelul obiectivelor de transparență în materie de date. Însă, în măsura posibilului, dorim să existe limitări. Apoi, în, în ceea ce privește actele de punere în aplicare, documentul de orientare și textul principal, echilibrul dintre acestea, Luăm act de propunerile care s-au introdus cu elementele suplimentare legate de metodologie și cred că aici important este să găsim echilibrul corect, înțelegând care, sunt, care este statutul juridic, statut diferit dacă anumite elemente se introducă în documentul de lucru, în textul principal, în acte de punere în aplicare sau în acte delegate. E vorba de implicarea experților de la nivelul național și la nivelul Comitetului de Comitologie și în ceea ce privește alte aspecte legate de uh, procedura de comitet, de comitologie pentru actele de punere în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cabeson! Bine, păi, muchisime. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc comisiei și raportorilor din umbră, mai ales pentru tonul cu care s-au exprimat. Și eu am primit presiuni și comentarii din partea statelor mem- membre și înțeleg foarte bine că orice schimbare poate să provoace dificultăți la început. Dar eu cred că Parlamentul, dincolo de aceste dificultăți pe care eu le înțeleg, din partea statelor membre, știu că ele sunt preocupate de durabilitatea sistemelor sanitare și costurile tehnologiilor medicale. Eu cred, dincolo de asta, că obiectivul propunerii este mult mai important. Trebuie să privim lucrurile din perspectiva accesului la tehnologiile medicale. Această propunere este extrem de importantă pentru a putea privilegia, într-adevăr, tehnologiile care chiar merită. Și înțeleg că pentru anumite state membre este foarte greu, dar e important să garantăm pacienților europeni accesul la tehnologii de înaltă calitate și care vor fi privilegiate de acest sistem. De aceea cred că Parlamentul, cu flexibilitatea necesară, trebuie să fie uh, tare pe poziție în acest sens. Și înțeleg că la trilog ar putea să existe dificultăți în acest sens, pentru că statele membre trag și ele de partea lor, dar mesajul acesta uh, legat de accesul la pacienților la tehnologie este cel pe care trebuie să-l transmitem. Așadar, după cum au spus și colegii, este o propunere care poate să eficientizeze folosirea resurselor în statele membre prin evitarea uh, suprapunerilor și prin eficientizarea modelelor de cercetare. Și în cele din urmă, cred că se poate îmbunătăți chiar și calitatea cercetării medicale. În încheiere, o notă cu privire la dispozitivele medicale. Eu cred că e important să lucrăm și pe acestea. Din evaluările de la EUNESTA a reieșit că uh, în cazul uh, dispozitivelor medicale cererea este și mai mare decât în uh, cazul medicamentelor. Este un sector emergent și tocmai de aceea există o nevoie mai mare de a avea cercetare bazată pe dovezi. Știu că propunerea se bazează doar pe dispozitivele cu risc mare, dar trebuie să putem fi capabili să detectăm în ce categorie uh, sunt mai, interesați statele, mai, mai interesate statele membre să înceapă cu lucrul. Uh, Vă mulțumesc foarte mult și sper că vom putea ajunge la un consens pentru că disponibilitatea necesară există și există sensibilitatea de a ne pune de partea pacienților și cu siguranță avem parte de o atmosferă constructivă care ne va permite să ajungem la un, um, la un text constructiv și echilibrat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă reamintesc Vom vota pe 13 septembrie în Comisia ENVI pe marginea acestui dosar la reuniunea extraordinară de la Strasburg, iar apoi în plenară în 1 octombrie. Cu acestea am pus capăt acestui punct de pe ordinea de zi, precum și mm, ordinii de zi în general până la, dat, până la ora 16 și 45 de minute, când avem programat un vot pe marginea textului privind energiile regenerabile, suspendăm până atunci ședința. Hai, Hello everyone! Bună ziua tuturor! Știți că avem doar un singur vot. Întrebarea mea este dacă e cazul să, să și votăm. Aveți încredere? Votăm electronic, așa încât vă rog să vă inserați cartelele de vot în console. Votăm pe marginea acordului provizoriu privind promovarea utilizării energiei din resurse regenerabile, reformare, un vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. O să vă numărăm votul, doamnă. Acum închidem votul și este adoptat cu o mare majoritate. Felicitări domnului Bas Eichhout. Și cu acestea punem capăt ordinii de zi de pe ziua de astăzi. Ne vedem mâine dimineață cu coordonatorii, apoi la ora 10 avem o reuniune din nou și după amiază va veni să, în, în comisia noastră ministrul austriac, așa încât vă rog să faceți cumva să participați la ședință. Mulțumesc!